Toi, doamna Rule, eu însumi, pentru ECR și domnul Filidis, de asemenea, v-am menționat și pe dumneavoastră, doamnă, v-am menționat prima, doamnă Rapti, spune președintele, și apoi voi da cuvântul tuturor celorlalți membri care vor dori să vorbească. Îi urez bun venit și domnului Aaron Cross, șef de unitate la Digi Cercetare și Dezvoltare, care va răspunde la comentariile noastre. Așadar, doamna Comi, vă dau cuvântul pentru a vă prezenta avizul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Înainte de a prezenta proiectul de aviz, aș vrea să fac câteva declarații introductive. A fost un subiect foarte interesant și larg. Este unul dintre cele mai importante dosare cu care ne ocupăm în acest Parlament și aș vrea să adaug mai, mai multe detalii asupra unora dintre punctele care există în text uh, privind uh, unele dimensiuni foarte importante. Pe de altă parte, însă a trebuit să respect limitele în ce privește numărul de cuvinte pe care le puteam uh, introduce și de aceea voi mai face unele completări adiționale. Dacă vrea cineva să mă susțină în această inițiativă, vă rog să uh, luați contact cu biroul meu, pentru că mi se pare că IMCO, Comisia IMCO, acționând în contextul uh, uh, Single Market Act, trebuie să joace un rol strategic în acest dosar. Mi s-a părut extrem de important să cer o coordonare între cercetare și inovare și programele de coeziune, să întărim uh, rolul uh, actorilor locali și regionali. Deci cred că trebuie să ne asigurăm că evoluăm de la rolul național către un rol mai important pentru jucătorii regionali și locali în ce privește implementarea programelor. Cu alte cuvinte, simplificarea procedurilor, introducerea de mecanisme cum ar fi Uh, acceptarea tacită sau aprobarea automată pentru ca să fie mai ușor ca oamenii să aibă acces la programe și să ne asigurăm de asemenea că ușurăm uh, inițiativele comune uh, în domeniul tehnologiei. Vrem să avem scheme flexibile, să putem updata programele, să ținem cont de viteza schimbărilor la nivel global. Din acest motiv, este necesar să avem un feedback continuu chiar la jumătatea uh, programului cadru, dat fiind că se produc schimbări, apar tehnologii noi, rezultate de cercetare și toate trebuie luate în considerare. Trebuie să fim tot timpul uh, bine informați, la ordin, la, uh, să știm tot ce este la ordinea zilei și de aceea cer comisiei să ne asigurăm că IMM-urile conduse de tineri antreprenori sau antreprenori femei primesc o cel, o anumită parte din fondurile de cercetare pentru a putea să construiască acele clustere uh, care n-ar trebui să fie uh, create exclusiv din uh, IMM-uri, ci ar trebui să fie mai degrabă o rețea continuă care să implice și universități sau mari companii și IMM-uri de asemenea. Așadar, ar trebui să, și ar trebui de asemenea să aibă un caracter transfrontalier. Suntem angajați față de, aceste, față de această abordare nu doar în contextul teritorial, ci și în contextul regional. Așadar, vrem să luăm în considerare cât mai multe realități europene în crearea acestor clustere de cercetare. Trebuie să testăm noi mijloace de finanțare și aici propun crearea unor vouchere pentru inovare în Uniunea Europeană. N-am putut explica în detaliu această propunere în avizul meu, dar voi încerca să o fac în amendamentele suplimentare. Cred că ar fi un instrument inovator, un nou instrument care ne-ar permite să dăm uh, toate oportunitățile de a inova și de multe ori asta uh, implicând un cost zero pentru cei care vor fi beneficiari acestor vouchere. Așadar, e un experiment prin care încercăm să dăm credit oamenilor cu aceste vouchere și să determinăm companiile să se implice mai mult în inovația tehnologică. Vrem să ne lărgim sistemele ca să uh, implicăm cât mai mulți jucători, universități, centre de cercetare, companii, toți vrem să fie implicați în acest proces și metoda ar trebui să ne permită să explicăm în detaliu cum funcționează aceste vouchere, deci companii care își demonstrează dorința de a inova primesc aceste vouchere pe care le pot cheltui la institutele de cercetare acreditate locale și primesc susținere pentru a dezvolta noi idei până la uh, uh, momentul în care produsul este pus pe piață. Așadar, scopul acestor vouchere este să financeze, practic, companiile care doresc să inoveze și ele vor putea fi folosite, vor putea fi cheltuite pe servicii oferite de centre de cercetare și aceste centre comune de cercetare în acest moment nu sunt foarte folosite, foarte solicitate de către IMM-uri, iar acest voucher ar facilita contactul cu aceste centre comune de cercetare. Și uh, aceste vouchere nu ar fi supuse regulilor obișnuite de contabilitate, ci institutele de cercetări ar fi cele care vor verifica modul în care aceste vouchere sunt folosite. Ar fi vorba de o simplificare drastică a procedurilor și ar fi și un instrument foarte inovator și sub, care ar uh, permite foarte multă subsidiaritate. Deci, când vine vorba de acreditarea instituțiilor, putem face asta ori la nivel rațional, ori regional. Deci putem susține și o structură europeană, ar trebui să existe o instituție europeană care să autorizeze acreditarea. Însă, important este să întărim uh, rolul centrelor comune de cercetare și să întărim cooperarea lor cu sectorul industrial. De aceea am dedicat un întreg paragraf acestor uh, centre de cercetare comune și, de asemenea, Trebuie să stimulăm utilizarea capitalului de risc și vrem ca și uh, jucători non-europeni, jucători din terțe țări să fie implicați în acest proces. Să nu uităm că și țările terțe pot avea o contribuție utilă la uh, activitățile noastre de cercetare, care evident trebuie să fie supuse coordonării la nivel european. Am mai adăugat niște paragrafe, ar fi fost mai multe de spus, dar nu am putut să o fac din cauza spațiului limitat. Am vorbit despre întărirea sistemului de standardizare, de coordonarea programelor de cercetare și cred că este necesar să avem priorități clare în cadrul programului european de cercetare, nu doar priorități naționale. Și în ce privește achizițiile publice și problemele de proprietate intelectuală, vedem că adesea se fac cercetări excelente, dar ele nu sunt protejate așa cum ar trebui. Proprietatea intelectuală nu este protejată. Așadar, valoarea de viitor a, unor astfel de uh, rezultate ale cercetării este redusă. Sunt deschise, evident, tuturor sugestiilor și amendamentelor noastre. Sunt, de asemenea, uh, dispuse să explic uh, și mai în detaliu conținutul avizului meu, proiectului meu de aviz. Cred că este un aviz important pentru Comisia ITRE dar cred că ar trebui să fie mai mult decât uh, să vă dau uh, o idee generală a Comisiei IMCO. Cred că noi dorim să întărim piața internă și asta înseamnă că cercetarea și inovarea trebuie să fie domenii cheie pentru a face așa ceva. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru un raport cuprinzător. Încep cu raporturii din umbră. Înainte de a face asta, aș vrea să-i urez unui nou membru suplant al Comisiei, doamna Galo, din partea PPE-ului. Domnia sa a făcut uh, lucruri extraordinare la Comisia Juridică, începește proprietatea intelectuală, așadar suntem nerăbdători să colaborăm și în cadrul Comisiei IMCO. Așadar, haideți să avem intervenții din partea raportorilor din umbră. Doamna Rapti. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comi. Îi mulțumesc, uh, doamne Comi, pentru un document excelent, care este un, uh, o bază foarte bună și foarte utilă pentru a obține un document pe care să putem să ne construim uh, activitatea. În acest document aș vrea să mă opresc în special asupra nevoii de a întări colectivitățile locale și regionale. Este un element pe care îl apreciez foarte mult. De asemenea, am apreciat foarte mult problema colaborării întreprinderilor publice și a celor private, deci parteneriatul public-privat în domeniul inovării și cercetării. Este extrem de important. Am ascultat uh, și am înțeles că ar fi dorit să introducă o serie întreagă de chestiuni, dar din cauza problemei și nu regulii problemei care cere, care spune că un raport trebuie să fie foarte scurt, n-a putut face acest lucru, regret acest lucru și înțeleg că ar fi vrut să mai vorbească și despre multe alte lucruri. Printre aceste lucruri, alte lucruri, sunt unele care mă interesează și pe mine foarte mult și încep spunând că estimez că va trebui absolut să insistăm asupra problemei transparenței. La punctul 3 al propunerii de aviz, văd că este menționată problema consimțământului tacit și uh, derogărilor în bloc. Și cred că ar trebui să adăugăm mai mult aici. În primul rând, uh, chestiunea aceasta a voucherelor, a cupoanelor, este foarte importantă dar ea trebuie să fie acompaniată de transparență și de control. Să nu uităm nici problema supervizării, supravegherii, astfel încât întreprinderile mici și mijlocii să știe unde să găsească toate aceste produse inovatoare la care, pe care le pot uh, folosi și mi închei intervenția spunând că ar trebui, în orice caz, să, interesăm, să inserăm în acest raport dimensiunea socială a pieței uh, unice, a pieței interne. De fiecare dată când discutăm în cadrul comisiei noastre despre concurență, despre piața internă, despre piața unică, mă gândesc întotdeauna la raportul Monti și mai ales de un pasaj din primele pagini unde se spunea că piața noastră internă, această piață internă, nu este atrăgătoare și că trebuie ca noi să o facem atrăgătoare. Cum? Păi bine, trebuie ca cetățenii europeni să creadă ceea ce credem toți și ceea ce dorim toți, adică să-i ajutăm și să fim de partea lor. Este un element pe care doresc să-l văd introdus și în acest raport și rămân la dispoziția raportorului pentru a face amendamente în spiritul uh, menționat de colega noastră. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Bușoi. Mulțumesc, președin. domnule președinte, dragi colegi. Vreau să mulțumesc și să o felicit uh, doamne, pe doamna Lara Comi pentru proiectul foarte pozitiv pe care l-a prezentat astăzi. Începește uh, piața unică și insistența pe cercetare și dezvoltare. Este momentul să găsim soluții concrete pentru a face progrese în acest domeniu, contribuind astfel la viitoarea noastră creștere economică. Există o serie de idei uh, interesante pe care sunt bucuros să le susțin, cum ar fi coordonarea între programele de cercetare și inovare, susținerea pentru regulile de excelență și pentru clusterele de cercetare, pentru dezvoltarea parteneriatelor uh, public-privat sau uh, implicarea capitalului de risc în proiecte de cercetare și dezvoltare. Totuși, eu, există o limită de cuvinte în acest raport și raportorul nostru n-a putut include toate sugestiile sale, știu acest lucru, însă am câteva sugestii totuși. Și acum o să trec la engleză. În ce privește simplificarea, cei mai mulți participanți implicați în procese de cercetare se plâng de povara administrativă foarte mare care duce la foarte mult management și foarte puțină cercetare. Dacă vrem ca IMM-urile să fie mai bine incluse în aceste proiecte, este o idee foarte importantă, această idee pe care ați menționat-o în proiectul dumneavoastră de aviz, atunci trebuie să fim real parteneri pentru diseminarea rezultatelor și simplificarea accesului ar trebui să fie uh, cuvântul cheie Uh, oamenii din mediul academic, cercetătorii, antreprenori au lucruri mai, mult, mai bune de făcut decât să, contrib, să um, completeze hârtii. Și atunci trebuie să vedem ce putem face pentru a ușura uh, obligațiile uh, birocratice și de raportare. Sigur că unul dintre principalele lucruri este să avem un bun management al acestor fonduri, dar cred că putem avea un echilibru între controlul cheltuielilor și nevoile cercetătorilor și antreprenorilor. A doua idee pe care aș vrea să o văd exprimată în acest aviz ar fi o referință la uh, achizițiile publice precomerciale. Este un subiect riscant, cercetarea e un subiect riscant, pentru că niciodată nu știi dacă uh, rezultatul ei se va putea transforma într-un avantaj de piață sau într-un profit uh, asupra investiției. De aceea, achizițiile publice ar putea fi o soluție pentru a împărtăși povara uh, Uh, financiară între autorități și uh, sectorul uh, privat. De asemenea, raportul pe care l-am adoptat privind piața unică și creșterea economică a cerut Comisiei să examineze posibilitatea de a crea un fond european de capital de risc special pentru astfel de investiții de cercetare și pentru dezvoltarea afacerilor. Este o idee interesantă pe care am putea o de asemenea include în acest aviz. Vă mulțumesc foarte mult și din nou felicitări pentru proiectul de aviz. Mulțumesc, domnule Aș dori să-i mulțumesc și eu raportoarei pentru acest raport, care este o bază excelentă și conține idei noi și foarte bune. Și în prezentarea dumneavoastră ați spus că ați avut problema de a avea prea puțin spațiu, deci uh, au existat unele lucruri pe care nu le-ați putut menționa. Mai trebuie incluse o serie de aspecte, Um, apoi, uh, achizițiile publice, salut faptul că doriți să le uh, subliniați, însă n-aș uh, pune accentul doar pe achizițiile publice precomerciale, ci pe posibilitatea de a uh, putea accepta oferte uh, alternative. În principiu, dacă simplificăm procedurile de achiziții publice și, deci, um, există mai puține pe puțină presiune administrativă, cred că acest lucru ar putea fi util pentru toate părțile. Mi se pare important și ceea ce a spus domnul Bușoi în legătură cu sarcina administrativă. V-ați referit la fondurile structurale și la fondurile europene în general, unde vedem că există foarte multe eforturi pentru proiecte mici și ar, pentru proiectele mici ar, aceste eforturi ar trebui să poată fi reduse. Apoi, în ceea ce privește pro uh, proprietatea intelectuală, um, apare ace acest uh, fenomen al cherry picking, care uh, este prezent foarte des. Trebuie să găsim o metodă să împiedicăm acest lucru. Multe dintre răspunsurile la Cartea Verde um, ne arată care sunt domeniile asupra care trebuie să ne concentrăm. Încă un ultim punct. Bineînțeles că este frumos să spunem din partea Parlamentului că este nevoie de mai multe inițiative de parteneriate public-private. Însă dacă ne uităm la cifre, vom putea constata că situația nu este așa cum ne imaginăm, ci din potrivă. Chiar tocmai în timpul crizei acestea au scăzut și cred că asta are de-a face și cu uh, distribuția riscului în parteneriate public-private, pentru că această distribuție a riscului nu este foarte clară Drept uh, urmare, se apelează din ce în ce mai rar la acest instrument. Cred că avem nevoie de mai multă claritate aici. Uh, Eu o să vorbesc la finalul primei runde ca raportor din umbră. Domnul Triantafilidis, mulțumesc domnule președinte. Poziția Comisiei Europene este că capacitatea Uniunii Europene de a crea locuri de muncă și capacitatea de a-și crește competitivitatea sunt legate direct de capacitatea ei de a, uh, a crea și de a întări servicii, produse și de a crea întreprinderi deja, de a întări întreprinderi deja existente. De aceea, obiectivul nostru ar trebui să fie ca IMM-urile să surmonteze dificultățile cu care se confruntă atunci când fac o cerere de finanțare pentru domeniul cercetării și pentru a face asta avem nevoie de soluții inovative. Mă concentrez pe IMM-uri pentru că sunt întreprinderile care au cele mai mari dificultăți să aibă acces la finanțare, să obțină datele necesare pentru finanțare. Dincolo de tot ceea ce propune raportoarea uh, noastră, căreia îi mulțumesc pentru propunerea de mare calitate, adițional ar trebui să ne gândim la o mai bună legătură între strategiile locale, regionale, naționale și europene pentru a putea să ținem cont, să luăm în considerare toate caracteristicile uh, fenomenului și în același timp să întărim și elementele de concurență și de competitivitate uh, cercetarea și căutarea unor soluții inovatoare este legată intrinsec de uh, acțiuni ale unor colective pe care piața nu le poate acum uh, uh oferi. Așadar, serviciile pe care le propune statul cetățenilor trec prin produse făcute pentru nevoile acestora. Nici o strategie nu poate să aibă succes dacă regulile se schimbă tot timpul. Și orice strategie menită să lupte cu situația economică și socială de astăzi nu poate să ignore cercetarea și inovarea și investițiile în acest domeniu, dar investițiile în acest domeniu trebuie să fie făcute eliminând inegalitatea accesului la finanțare și la, capaci- la capital. Îi mulțumesc raportoare și voi mai interveni atunci când va fi cazul. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnul Triantafilidis. Acum câteva comentarii din partea mea. Pentru că domnul Fox, care este raportor, nu a putut fi prezent, deci am și eu câteva observații și o să le transmit și pe la dumnealui și pe la mele. În primul rând, Cred că doamna Comi a atins exact nota potrivită în acest aviz. Spunem, vorbind despre importanța crucială a acestei consultări pentru aspectul de competitivitate și pentru viitorul economiei europene, pentru că știm că trebuie să ne ocupăm de economie și știm de asemenea că cercetarea europeană este de o înaltă calitate, dar ceea ce trebuie să facem este să traducem aceste idei în produse și servicii inovatoare și să găsim uh, mecanismele de finanțare pentru a face acest lucru. Cred că această idee a unei abordări integrate este foarte bună și salut uh, faptul că uh, documentul Comisiei are o abordare mai largă și include și fondurile regionale și să nu uităm uh, de asemenea și fondurile pentru dezvoltare rurală, pentru că multe uh, inovații trebuie să intre și în aceste economii rurale, după cum se menționează și în document. Cred că unul din cele mai importante documente din punct de vedere strategic, strategic pentru strategia 2020 uh, este acesta și cred că titlul este unul care deghizează un pic importanța a ceea ce se întâmplă, a conținutului de fapt. Deci salutăm acest lucru și salut de asemenea și faptul că comisarul însuși pe bună dreptate, a avut o poziție critică față de succesele și eșecurile abordării actuale. Salut în special faptul și cred că ar trebui să um, susținem acest lucru și niște amendamente la raportul doamnei Comic. Acest uh, strategie uh, trebuie să implice niște parteneriate mult mai bune între uh, cercetători și universități care generează idei și companiile care au idei Uh, inovatoare pentru a intra în acest uh, proces și de asemenea și potențialii parteneri pentru a exploata această cercetare, atât în ceea ce privește producerea de produse și servicii, cât și în celelalte aspecte și aici uh, nu veți fi surprinși să auziți poziția mea având în vedere colaborarea cu doamna Roller și cu domnul Bușoi Cred că trebuie să menționăm aici importanța achizițiilor publice în oferirea uh, clienților uh, de tehnologii avansate. Deci, cred că această idee de a încuraja idei și de a oferi flexibilitatea necesară pentru creativitate și pentru cercetare uh, inter- și multidisciplinară este crucială. Poate ar trebui să avem o aliniere mai mare a politicilor naționale în Europa, dar trebuie să ne asigurăm că ea provine pe ambele uh, planuri, astfel încât uh, uh, atunci când guvernele naționale au niște idei bune, acestea să poată ajunge la nivel european și nimeni să nu aibă un monopol al ideilor. Și ar trebui să căutăm idei de calitate, idei bogate în conținut. În ceea ce privește ajutoarele de stat, acesta este un uh, domeniu foarte important și domnul Fox a spus că înțelegem că uh, se face deja o revizuire în acest domeniu din partea Comisiei, deci ar fi bine să nu anticipăm acest lucru. Apoi, în ceea ce privește finanțarea acordată anumitor grupuri, trebuie să avem grijă să nu restrângem prea mult lucrurile, pentru că trebuie să avem un mediu în care să încurajăm dinamismul și uh, inovarea, ceea ce va atrage grupuri noi de oameni și companii noi. Și cred că trebuie să găsim uh, și uh, posibilități ca IMM-urile să se implice iar, și să trateze aceste obstacole administrative și să um, ocolească riscurile asociate cu IMM-urile. Toate acestea sunt parte esențială a acestui uh, proces. Deci, uh, Uh, platformele comune de tehnologie și uh, parteneriatele sunt niște idei foarte bune pentru că oamenii încep să colaboreze și IMM-urile încep să colaboreze cu uh, companii mai mari. Mă bucur că se menționează aici și dreptul de proprietate intelectuală, ceea ce este extrem de important și vreau de asemenea să spun câte ceva pe scurt și despre Institutul European de Tehnologie, pentru că acum este foarte clar că acest institut Uh, care um, avea responsabilitățile stabilite înainte de această nouă abordare, cred că ar trebui să-și schimbe un pic uh, prioritățile, pentru că ar fi logic ca acest institut uh, de tehnologie să intre sub direcția Digi Technology, pentru că atunci va putea să-și exercite funcția cel mai bine. O parte din sarcina acestui institut este să caute și să, dezvol- să dezvolte um, instrumente pentru dezvoltarea tehnologiei și ar trebui să încurajăm participanții din această comunitate să experimenteze diverse idei pentru acest transfer de tehnologie. Uh, Institutul European este un laborator, din punctul meu de vedere, pentru dezvoltarea tocmai acestor procese, pentru a vedea cum exploatăm achizițiile publice, pentru a vedea care sunt mecanismele de finanțare folosite de IMM-uri, pentru a vedea care sunt paradigmele pentru a intra pe aceste platforme comune de cercetare. Și sper că în această nouă strategie pentru institut vom vedea uh, o parte din toate aceste elemente, pentru că, din punctul meu de vedere, aceasta ar trebui să fie sarcina principală a Institutului de Tehnologie. Cred, deci, că aceasta este o ocazie foarte importantă ca această comisie să își pună amprenta asupra acestui dosar. Și în concluzie, pe unul din punctele care este mult clar pe ordinea noastră de zi, și anume recunoașterea uh, reciprocă a calificărilor. Comisarul ne întreabă aici de inițiativele care duc la uh, construirea Uh, zonei de cercetare europene și în această propunere se indică că există în continuare constrângeri semnificative în ceea ce privește condițiile de angajare și recunoașterea reciprocă a calificărilor, ceea ce împiedică cercetătorii să se mute dintr-un loc în altul și cred că acest lucru trebuie să fie rezolvat. Și apoi, uh, pentru uh, Consiliul European de Cercetare, care a fost un mare succes el a fost un mare succes pentru că s-a concentrat exclusiv pe calitatea contribuțiilor cercetătorilor individuali. Știu că în momentul uh, de față există o idee să se dilueze un pic această sferă de aplicare, această responsabilitate, dar sper să nu se întâmple așa, pentru că Consiliul European de Cercetare trebuie să fie condus de calitate, în care să nu intră decât cei mai buni cercetători, pentru că această cercetare Uh, de nivel înalt este cea care ne va ajuta să progresăm pe viitor. Acum, doamna Vaniu, mai dorește și altcineva să mai contribuie din sală? Doamna Bernadette, îmi vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu succintă pentru că deja multe lucruri s-au spus și nu vreau să repet. Totuși vreau și eu să o felicit pe Lara pentru munca sa excelentă și pentru că a vorbit de problemele tinerilor și ale femeilor. Cred că uh, capacitatea sa și entuziasmul său de a, pentru inovație, cred că trebuie, au fost uh, limitate de frustrarea că a trebuit să se limiteze la un text foarte scurt. Totuși, cred că a reușit să facă un echilibru între aceste două uh, lucruri. Aportul său este unul excelent pentru că se vede în țările noastre că totul uh, trebuie să se întâmple, că totul se întâmplă la nivelul regiunilor. Regiunile inovează prin uh, universitățile lor, prin centrele lor de cercetare, prin IMM-urile care sunt pepiniere de cercetare și cooperare și cred că este absolut fundamental să începem să cerem o coordonare a acestor programe de cercetare și de asemenea și să cerem și fonduri de coeziune care să funcționeze în coordonare cu toate aceste centre, pentru că în felul acesta banii ar fi mai bine utilizați pentru inovare și pentru coeziune teritorială. Vreau să fac de asemenea un mic comentariu privind parteneriatele public-privat, pentru că mi se pare foarte important să spun acest lucru. Sunt absolut de acord cu ce a spus uh, doamna Rule Cred că trebuie realmente să uh, gândim aceste parteneriate ca un lucru de bază, pentru că există această criză economică și e important. În plus că împărtășirea riscului uh, face să avem mai puține parteneriate decât avem nevoie acum să avem. Deci trebuie revăzut complet acest concept de parteneriat public-privat. El trebuie clarificat și trebuie dată mult mai multă siguranță juridică pentru contractanți și ele trebuie să fie în slujba câtor mai mulți cetățeni și a unui teritoriu cât mai întins. De asemenea, am înțeles că uh, textul este unul scurt, dar cred că putem să facem totuși o aluzie și la brevetul european, pentru că acest concept al brevetului european este un concept clar, împărtășit și protejat la nivel european și este absolut indispensabil dacă vrem să avem o coordonare la nivel teritorial și o, o coordonare între MM-uri. Ideea clusterelor s-a aplicat deja în unele regiuni și știu că uh, funcționează foarte bine, la fel și ideea voucherelor, uh, asta funcționează mai puțin, dar știu că e o pistă foarte bună pe care putem merge și Malcolm a vorbit despre asta. Uh, la nivelul mobilității cercetătorilor europeni, asta e foarte important. E foarte important să avem o viziune clară și comună a calificărilor uh, profesionale. Ce se întâmplă atunci când vrei să pleci într-o altă țară, să lucrezi într-un alt laborator, ce poți aduce, ce contribuție poți aduce, dar și ce cerințe există pentru tine uh, la nivelul unei întreprinderi. Sigur, putem discuta foarte mult, ne frustrează dimensiunile reduse ale acestui raport, dar uh, este unul excelent. Mulțumesc! Domnul Kreutzmann tocmai a venit acum. Äh, mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc și eu, raportoarei, pentru că a pus accentul pe IMM-uri. Avem în ziua de astăzi marile companii uh, și marile entități care fac cercetare și nu au probleme în domeniul acesta. În plus, au chiar și posibilitatea de a pune în practică aceste cercetări. Tocmai IMM-urile sunt, uh, au dificultăți de a avea acces la domeniul cercetării. Dacă doresc să primească fonduri, de multe ori uh, acest lucru este legat de foarte multă birocrație Uh, care necesită o, o anumită expertiză și un anumit efort pe care aceste IMM-uri nu pot să uh, le facă. Și, bineînțeles, apoi există și problemele de punere în practică a cercetării și de punere pe piața unor produse. Știm că IMM-urile sunt uh, cele care duc greul și sunt cei care deschid drumul și de aceea este foarte important să uh, subliniem rolul lor. De aceea aș dori să vă mulțumesc pentru că le-ați menționat, pentru că cred că vor stimula și piața unică. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum o să-i dau cuvântul domnului Cross pentru a uh, face câteva observații. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar ne-ar bucura să aflăm și perspectiva dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să fiu foarte succint. Mă bucur mult să fiu aici astăzi și să ascult această discuție constructivă pe o temă, care, pe un aviz care este extrem de important, pe un subiect extrem de important. Cred că pe bună dreptate cu toții ați înțeles care este ideea acestei abordări strategice comune uh, și anume să reunim mai multe activități care vizează tot lanțul de cercetare și inovare. Uh, și căutăm într-adevăr să creștem impactul acestor măsuri la nivel european, în același timp prin uh, introducerea într-un, într-unui singur cadru, prin simplificarea regulilor, uh, pentru a avea un program mult mai prietenos cu utilizatorii și asta se înscrie cu observațiile dumneavoastră. Mulți dintre noastră și doamna Comi în uh, proiectul de aviz uh, a realizat importanța legăturilor cu politica de coeziune și suntem perfect de acord cu asta. Este extrem de important să găsim niște sinergii însemnate cu politica uh, de coeziune și cu fondurile structurale, dar sunt politici separate, trebuie să subliniem acest lucru și și uh, vedem că apar în programul de cercetare și inovare, care este condus uh, pe bază de excel, uh, excelență, dar este important să le folosim în tandem cu fondurile structurale pentru a permite tuturor părților din Uniune să-și găsească locul potrivit în acest program. Ne bucură foarte mult să vedem acest proiect de aviz. Mai sunt și alte subiecte pe care le-ați menționat aici, cum ar fi solicitarea de uh, introduceri de uh, scheme de vouchere pentru IMM-uri. Uh, acestea sunt subiecte pe care le analizăm în acest moment și sunt domenii pe care vom încerca să le exploatăm pentru a vedea în ce măsură pot fi incluse în program. De asemenea, Cartea Verde a, a uh, lansat o concertare foarte mare avem 1300 uh, de răspunsuri la chestionarul uh, de pe internet și 700 de documente de poziție care au fost realizate de diversi actori interesați și multe dintre ele uh, uh vizează o gândire foarte strategică. Și uh, se vede că se dorește o politică matură, astfel încât mulți dintre actorii interesați au încercat să se gândească foarte mult pentru a avea un impact asupra Europei 2020. Ceea ce am văzut este un consens, nu doar în reunirea acestor acțiuni într-un cadru comun, ci și pe imaginea subiectelor ridicate de dumneavoastră Uh, și de nevoia de simplificare. Consultarea s-a terminat vinerea trecută, s-a a avut loc o reuniune aici la Bruxelles cu uh, părțile interesate. Acum încercăm să reunim propunerile noastre, propunerile pentru noul program uh, care ar trebui să fie finalizat până la sfârșitul acestui an și Există și aspecte administrative aici și mă bucur să văd că ne ocupăm de, de concurență aici, de competiție uh, și acum există niște uh, votări pe internet uh, pentru un nume mai prietenos pentru noul program, așa încât vă mulțumesc foarte mult. Nu ne-ați spus care sunt propunerile pentru acest nou nume, spune președintele, dar mă bucur pentru că vorbim aici de provocări ne bucurăm că cercetarea și inovarea sunt luate în serios. M-a mulțumit de asemenea și faptul că avem uh, uh, colegi de la Digi Telemarket și Digi Enterprise aici, pe care doresc să-i salut și să le urez bun venit. Să trecem, deci, să ne întoarcem la doamna Comi pentru a ne confirma și calendarul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru contribuțiile pe care le-au avut astăzi și să le mulțumesc uh, de asemenea și tuturor celor care au controit uh, mai devreme. Îi mulțumesc și domnului Bușoi, care este foarte deschis atunci când uh, vorbește despre inovarea italiană, așa încât îi mulțumesc și dumneavoastră pentru contribuție, dar scopul este să ne asigurăm că avem cercetare orientată către piață, deci cu alte cuvinte cercetare care este pusă la dispoziția cetățenilor. Deci nu doar cercetare sistemică care nu ajută pe nimeni în viața de zi cu zi sau cercetare care să aibă efecte doar pe termen foarte lung. O altă dimensiune importantă este simplificarea și văd că mulți dintre dumneavoastră au exprimat îngrijorări pe tema asta. Eu provin dintr-o țară în care simplificarea este întotdeauna pe ordinea de zi. Noi avem un sistem foarte birocratic și dacă se mai adaugă și un nivel de luare a deciziilor regional și uh, local, uh, asta nu înseamnă neapărat uh, uh, complicare, ci mai degrabă simplificare, pentru că decizia este adusă mai aproape de cetățean. Deci, cred că a, introducerea acestor două nivele ar duce la un proces mai transparent. Controlele ar fi făcute de autoritățile regionale, dar și de către comisie. Uh, pentru că instituțiile, ă, institutele locale de cercetare sunt deseori conduse de autoritățile locale și cercetarea funcționează pentru că a fost testată în avans, deci va fi orientată către piață. Pe de o parte sunt uluită, și, dar și plăcut surprinsă de consensul uh, din Comisia IMCO astăzi, pentru că propunerile mele se bucură de foarte mult consens. Ceea ce mă bucură, pentru că sunt membră și a Comisiei ITRE și poate aș putea să reflectez la asta și să conving uh, Comisia ITRE să lase IMCO să facă mai mult decât să ofere doar un aviz. Deci să avem uh, o implicare mai mare în ceea ce face Comisia de Fond, pentru că noi chiar credem în uh, cercetarea europeană și credem în cercetarea care uh, ajunge să consolideze piața internă. Data pe care ați dat-o, 22 iunie, este termenul limită pentru depunerea amendamentelor, deci săptămâna viitoare, sau 21. 21 iunie, se corectează vorbitorul. Deci, 21 iunie este data limită pentru depunerea amendamentelor. Dar, cum am spus, se pare că există consens în cadrul Comisiei și dacă există consens atunci când vorbim despre amendamente, asta înseamnă că avizul nostru va avea o influență mult mai mare asupra Comisiei uh, de Industrie. Da, confirm, uh, data depunerii uh, amendamentelor este 21 iunie. Uh, se vor discuta aceste amendamente pe 12 iulie și se va uh, vota tot atunci și va trebui să convingeți Comisia ITRE uh, să accepte amendamentele noastre pentru că ei vor vota pe 30 august. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că este extrem de important. De asemenea, mă bucur că avem și participanți de la DG Information and Society. Avem un reprezentant al Direcției de Achiziții Publice aici Vă mulțumesc oricum tuturor pentru această discuție foarte activă și trecem acum mai departe la buget. Și mă bucur să-l salut pe domnul Cojusnic, care este raportorul nostru pe acest uh, aviz. Avem și niște raportori din umbră. Văd că domnul Van de Camp e aici din partea PP. Nu știu dacă doamna Gebhard care va fi raportor din umbră pentru grupul uh, socialist-democraților este aici. Deci este cineva din partea SND care va fi raportor din umbră, domnul Bușoi sau domnul Kreutzmann, doamna Rule din partea verzilor și domnul Tantapolis este aici. Pane předsedo, vážení, vážení kolegové, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune domnul Cojușnic. Dragi colegi, pentru început, înainte să intru în subiect propriu-zis, într-un subiect în care ați fost cu toții implicați, Doresc să vă spun câte ceva despre status quo, status quo existent în ceea ce privește aprobarea bugetului. Francesca Bolsani, care este raportorul pentru uh, proiectul de buget în general, se ocupă de toate aceste eforturi și acum ne emitem și noi propriul aviz în această comisie. Astăzi uh, m-am întâlnit cu dumnea ei și cu domnul Lamasur în Comisia pentru Bugete și ne-am întâlnit de asemenea și cu ceilalți raportori din partea diverselor comisii și am făcut un schimb de păreri. Ce am discutat astăzi? Am vorbit despre dialogul tripartit, care este programat pentru 11 iulie. care este o dată foarte importantă pentru noi. Uh, directorul uh, președinte uh, la măsuri și doamna raportoare au spus că este extrem de important ca aceste proiecte de bugete care nu au sprijin în legislație dacă vor să fie promovate în continuare, trebuie să existe niște amendamente care să fie depuse până în data limită de 11 iulie. În ceea ce privește avizul meu sau avizul comisiei noastre, am făcut un schimb de păreri pe e-mail și se pare că ne-am pus de acord că aici avem nevoie de o abordare rațională pentru a ne asigura că toate fondurile sunt folosite într-o manieră eficientă pentru a îmbunătăți piața unică. Cu siguranță sprijinim acest uh, lege în ceea ce privește uh, piața unică și toate scopurile pentru încurajarea dezvoltării și a creșterii pieței unice, care au fost uh, promovate de comisarul Barnier. Sprijinim de asemenea și avizul uh, din formul privind piața unică. Sunt convins că această propunere se bucură de sprijin uh, mai mult sau mai puțin unanim. Bineînțeles, anumite proiecte nu au primit atât de multă finanțare cum ne-am fi dorit noi, astfel încât deplângem în avizul nostru economiile făcute uh, în ceea ce privește programul Solvit, Veți găsi detaliile în documentele pe care le aveți în fața dumneavoastră. De asemenea, ar trebui să menționez uh, data de 20 iulie, care este data limită pentru depunerea amendamentelor pentru noile proiecte pilot, dar uh, la începutul intervenției mele am spus că ar trebui să faceți acest lucru mai devreme de această dată limită așa încât vă rog să vă gândiți și la situația de austeritate care vizează bugetul. Deci pot să vă spun că am o poziție foarte deschisă pentru discutarea diverselor proiecte specifice care ar putea să fie incluse în acest proiect de aviz. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru raportul dumneavoastră. Cred că avem aici și câteva puncte uh, la care ne-ați invitat să ne uităm. Să avem, deci, o rundă aici de negocieri, domnul, de discuții. Domnul Van de Camp. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Am cinci observații, pe scurt. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului raportor pentru raportul său foarte clar atmosfera din Comisia INCO este foarte clar uh, res, uh, reflectată în acest aviz. Și cu acest ajung la a doua observație. Cetățenii europeni sunt cu ochii pe bugetul european la ora actuală. Se întreabă dacă este eficace, dacă oare nu crește prea rapid. Iar această problemă este abordată în acest aviz, în acest uh, raport. A treia observație. 12 uh, pași, 12 etape pentru o nouă creștere economică. Comunicarea Comisiei. Sunteți de părere că bugetul este suficient pentru acest plan? Mi se pare minunat faptul că um, domnul comisar l-a prezentat, dar a și suficiente fonduri pentru acest uh, proiect? Pentru că intențiile bune nu sunt suficiente. Aceasta este întrebarea mea. Um, cum este prevăzut acest, uh, acest subiect? Va crește bugetul pentru acesta? Iar apoi formul pentru piața internă. Am primit deja trei propuneri. Deja poate putem să discutăm acest subiect forumul pieței unice care va avea loc în Cracovia anul acesta ar trebui să fie sprijinit și este bine să depunem un amendament în acest sens. Și a cincea observație este păcat că trebuie să economisim fonduri la Solvit. Aș dori să spun colegilor uh, Croatman și de Moze și raportorului că, eventual, uh, banii de la proiectul pilot ar putea să fie utilizați pentru Solvit. Veți spune că poate din punct de vedere al bugetului nu este posibil, dar mi se pare um, trist să trebuiască să economisim la Solvit și să, să alocăm bani pentru proiecte pilot. Mulțumim, domnule Van de Camp. Domnul Kreutzmann, aștept să văd dacă cineva din partea grupului uh, SND va, um, se va ocupa de acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru acest uh, proiect de aviz care se ocupă de cele mai importante aspecte uh, din punctul de vedere al comisiei noastre. Aș dori să mulțumesc raportorului care spune că bugetul european trebuie să fie în slujba creșterii economice și, drept urmare, banii trebuie să fie alocați în acele domenii care contribuie la um, recuperarea, la um, creșterea economică. De asemenea, salutăm menționarea comunicării Comisiei. Titlurile 2 și 12 ar trebui să reflecte aceste uh, subiecte. Domnul uh, Bușoi este foarte preocupat de um, limitarea bugetului pentru Solvit. În plus, evaluările făcute până acum au arătat că acest proiect este eficace, eficient și că aduce o um, valoare adăugată. Din a, de aceea, comisia noastră trebuie să lupte pentru uh, mijloacele financiare uh, necesare pentru acest uh, proiect solid, astfel încât uh, el să poată fi în slujba cetățenilor. Drept urmare, aș susține orice propunere din partea raportorului de alocare de fonduri pentru acest subiect. Același lucru este valabil pentru pil proiectul pilot uh, cu privire la forumul pieței unice. Lucrăm cu Comisia Europeană și cu uh, viitoarea președinție poloneză pentru uh, organizarea acestui uh, eveniment nu putem să, preve să prevedem uh, dacă acest uh, forum va fi un succes sau nu, dar cu siguranță va sublinia preocupările principale ale cetățenilor și companiilor europene. Este o posibilitate de a aduce mai aproape de piața unică cetățenii și companiile. Drept urmare, trebuie să insistăm asupra finanțării forumului pieței unice, pentru care Comisia, în mod surprinzător, nu a propus nimic. Aș dori să adaug faptul că și colega Șaldemoze a propus și dumneavoastră ați propus un uh, amendament special pentru autoritățile de supraveghere a, uh, a, ale pieței. Este un aspect foarte important. De multe ori ne dăm seama că elaborăm rezoluții, propuneri dar că nu există suficientă supraveghere pe piață și că nu avem astfel de soluții pentru supravegherea piețelor, cred că toate amendamentele, toate regulamentele pe care le adoptăm în acest Parlament sunt inutile. De multe ori ne dăm seama că lipsurile din supraveghere uh, sunt foarte mari în statele membre și când uh, întrebăm statele membre, ne dăm care, în ce măsură uh, exercită această autoritate, această supraveghere, unele, ne dăm seama că unele o fac uh, în mod conștiincios și că au suficient oameni pentru a face acest lucru, iar altele nu. Deci ar fi important să accentuăm acest subiect astfel încât să avem o îmbunătățire aici. Iar apoi, acesta a, a fost observația pe care doream să o fac în completare la uh, poziția domnului Bușoi. Mulțumesc, doamna Șaldemoze. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea pe care o sprijin cu privire la proiectele pilot uh, cred că ar putea fi uh, consolidată. Dar nu este vorba de a lua bani de la Solvit. Nu acesta era scopul. Este foarte important să ne concentrăm asupra supravegherii pieței. E păcat că se încearcă manipularea pieței unice. Trebuie să ajungem într-un moment în care, să, în, în care această piață unică să uh, funcționeze. Deci cred că va trebui să uh, facem uh, propunerile chiar mai stricte. Dacă dorim să avem o piață unică ce funcționează, avem nevoie de un cadru și de resurse care să permită funcționarea pieței unice. Trebuie să subliniem acest subiect față de Comisia uh, pentru Bugete. Acest lucru ar putea fi inclus în raport, care este excelent de altfel. Aș dori să spun că salut noua propunere cu privire la um, autoritățile de supraveghere ale pieței. Poate raportorul poate să ne explice uh, de ce avem mai puține fonduri pentru Solvit? Nu au fost utilizate ultima, în ultima perioadă sau au fost pur și simplu diminuate? Um, mai dorește cineva să intervină în numele grupurilor? Îi dau cuvântul domnului, uh, domnului raportor pentru a răspunde la întrebări și pentru a ne explica și prezenta pașii următori. Domnul raportor, așadar. Vă mulțumesc uh, tuturor celor care ați contribuit la această discuție. Poate voi avea o abordare mai politică, pentru că suntem totuși politicieni. Cred că este în interesul nostru, în Comisia IMCO, să promovăm piața internă, piața unică. Cu toții suntem de părere că piața unică este o prioritate principală a Uniunii Europene. Dincolo de uh, convingerile noastre politice, piața unică este ceva ce servește toți cetățenii europeni. Cred că trebuie să subliniem zonele prioritare în acest proiect de aviz prioritatea noastră este piața unică. Dacă ne amintim de începutul mandatului nostru, cu toții am căzut de acord asupra raportului Monti. Și uh, acesta s-a referit la un aspect critic cu privire la piața unică. Iar acest raport subliniază faptul că piața unică este importantă și că ea funcționează. Însă este la, în buget pe picior de egalitate cu ajutorul pentru dezvoltare în Brazilia, de exemplu. Vedem că există colegi care sprijină această linie bugetară și din punctul meu de vedere nu este chiar corect. Eu cred că Brazilia nu mai este o țară în curs de dezvoltare. De aceea sunt convins că în comisia noastră vom reuși să ajungem la un acord. Voi încerca să stabilesc prioritățile în urma discuțiilor pe care le, vor, le voi purta cu dumneavoastră. Cu siguranță salut toate pozițiile dumneavoastră și toate comentariile. În ceea ce privește Solvit, presiunea de a scădea sau mai degrabă de a nu crește bugetul din câte știu eu, vine din partea Comisiei și nu neapărat din partea Parlamentului. Deci una dintre prioritățile noastre ar putea să fie să exercităm mai multă presiune asupra Comisiei cu, cu privire la acest subiect. Nu mă voi referi la contribuțiile dumneavoastră individuale, însă poate voi răspunde la întrebarea dacă Credem că cele 12 puncte ale domnului comisar Barnier vor fi utile. Ei bine, trebuie să ne asigurăm că va fi așa. Trebuie să verificăm ce face domnul comisar. În ceea ce privește uh, termenele, termenul pentru amendamente este 20 iulie. Iar eu vă voi sta la dispoziție pentru a discuta prioritățile pe care le vom prevedea în aviz. Cred că avem suficient timp să discutăm aceste lucruri. Cooperarea cu doamna Balzan este foarte bună și dumneavoastră este foarte deschisă față de poziția noastră. Președintele, mulțumesc. Am să fac o recapitulare a termenelor, astfel încât raportorii din umbră să poată discuta poziția comisiei cu dumneavoastră. Așadar, termenul pentru amendamente 20 iulie la prânz, votul pe 31 august, iar acest lucru va fi suficient pentru termenul limită din Comisia pentru Bugete, care este pe 8 septembrie. Este în regulă? Bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru munca depusă și mulțumesc și raportorilor din umbră. Cred că avem o oportunitate reală de a avea o abordare care să fie utilă pieței unice. Trecem acum la ultimul nostru punct de pe ordinea de zi, prezentare, o prezentare de studiu. Și anume, un studiu cu privire la cooperarea vamală în domeniul libertății, securității și justiției. Este un uh, studiu care a fost comandat de către colegii noștri din Comisia Libe. Am înțeles că Există colegi din Comisia Libe care nu au putut să vadă acest studiu pentru că au avut foarte mult de lucru, dar pentru noi este foarte important să aflăm ce se, care este conținutul acestui um, studiu. Îl salut pe domnul Hobbing, care ne va prezenta acest uh, studiu. Nu văd membrii Comisiei Libe, dar uh, dacă vor veni, vor fi uh, bineveniți. Domnul uh, Solvini, cred că este prins cu uh, urmările referendumului din uh, Italia, dar există alți colegi, domnul Schmidt, domnul De Jong, care lucrează um, la dosarul cu privire la la, um, la vămi. Îi urez bun venit și doamnei Tune. Doamna Corola, doamna, Tun, doamna Corola m-a rugat să prezint uh, poziția dumneei. Președintele. Îl salut și pe domnul Zilinski, un participant uh, care vine des în, uh, la sesiunile comisiei noastre. Domnule doctor Hobing, este a avut o carieră distinsă în institu instituțiile europene, inclusiv în Comisia Libe și în Comisia Europeană. Domnule Hobbing, suntem foarte bucuroși să vă urăm bun venit în rândul nostru. Aveți o prezentare, iar apoi va urma o rundă de întrebări. Domnule doctor Hobbing. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o onoare pentru mine și vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat în fața acestei comisii pentru a-mi prezenta studiul. Sigur că este o onoare să prezinți un astfel de studiu oricărei comisii, dar mi se pare absolut excepțional că acum vorbesc despre acest subiect în fața unei comisii care este diferită de cea care mi-a cerut să fac acest studiu, care mi l-a comandat. E plăcut, dar asta prezintă și unele inconveniențe. După cum știți din titlu, acesta este un subiect care se ocupă de zona de libertate, justiție și securitate și nu este în, de competența noastră să vă ocupați de securitate. Însă ce am aflat în cele trei luni când am făcut studiul, ceva se schimbă. Liniile sunt puțin mai neclare între securitate și probleme de reglementare. Ele se, mai, se cam amestecă. Atunci când vorbești de securitate, poți să găsești uh, elemente de securitate în regulamentele normale vamale, și de asemenea problemele de securitate trebuie să, partea de securitate trebuie să ia în considerare ce se întâmplă pe partea de reglementare. Apreciez acest lucru foarte mult uh, și uh, mai ales în legătură cu dezvoltarea reglementărilor famale. Așadar, vă rog să trecem la următorul uh, diapozitiv. Sper să nu vă sperii cu acest tip de Uh, excursie în istorie, să zicem așa, în, într-o istorie de 2000 de ani, voi încerca foarte pe scurt să fac câteva referințe istorice cu câteva repere uh, temporale. Deci dacă ne întoarcem la lumea greco-romană, <clears throat> vedem că atunci, pentru prima dată, vămile au uh, început să uh, stimuleze și să ajute activitățile comerciale ale guvernului. Pentru oameni, vama are, avea pe vremea aceea un, uh, o semnificație foarte specială. După cum știți, discipolul lui Isus, Matei, era înainte să devină creștin vameș și uh, practic este considerat primul vameș, iar vameșii din zilele noastre sunt încă foarte mândri de acest lucru. De aceea am menționat pentru prima dată acest lucru. În lumea greco-romană, uh, comerțul era foarte fluid, taxele vamale erau foarte mici, așadar era vorba de o zonă economică în continuă dezvoltare. Dacă mergem uh, cu o mie de ani mai târziu în uh, Evul Mediu, situația era complet schimbată, nu exista aproximativ niciun fel de comerț, niciun fel de taxe, pentru că nu exista niciun interes să se construiască șosele, să se facă comerț, să se dezvolte comerțul. Pe de altă parte, însă, existau foarte multe uh, bariere unde se cereau taxe, erau smulși banii călătorilor, erau foarte multe bariere pe drumuri, dar asta evident că nu ajuta la o economie care să se dezvolte. Apoi, în, la începutul perioadei moderne, în secolul XVIII, din nou a fost un moment de protecționism, vămile au fost foarte importante pentru că treaba lor nu era să întărească comerțul, ci să creeze ziduri comerciale cât mai înalte față de vecini pentru a proteja industriile interne. Și următorul uh, punct la care mă opresc foarte repede este momentul în care am început să avem uh, comerț liber la începutul secolului XIX. Uh, acest concept s-a tradus în fapte prin reducerea taxelor vamale și eliminarea barierelor dintre țări, pentru ca uh, activitățile comerciale să se dezvolte. Uh, taxele vamale s-au redus, uneori au fost eliminate complet. Și, în același timp, cred că acest lucru este important pentru Uniunea Europeană. Avem aceste mișcări de unificare națională în Germania și în Italia, întotdeauna ele s-au uh, sincronizat cu dezvoltarea sistemului VAMAL foarte importantă. Erau foarte multe state, mici, mici state care existau în Germania, care au trebuit să-și reducă și după aceea, în cele din urmă, să-și abolească tarifele și taxele VAMALE și noua Germanie avea să construiască un tarif VAMAL comun. Practic a fost primul model care după aceea s-a repetat când a fost creată Uniunea Europeană, când s-au creat comunitățile europene, s-a întâmplat în mare același lucru. Uh, sistemul VAMAL a trebuit să facă din nou același lucru să, și să creeze o barieră și un sistem comun la frontierele externe ale Uniunii Europene. Uh, poate s-a uitat că Uniunea Vamală s-a făcut cu un an și jumătate mai repede decât era prevăzut și că este așadar unul dintre proiectele europene care uh, au fost uh, încheiate, care au fost duse la bun sfârșit cu un an și jumătate mai devreme. Deci a fost un lucru care a dus la o bună reputație și atunci. Sigur, istoria a continuat și după tarifele comune a fost nevoie de încheierea armonizării procedurilor vamale, asta a luat mult mai mult timp și s-a terminat abia prin 1992, însă din nou nu a reprezentat sfârșitul procesului de dezvoltare. În uh, anii 70 80 veniturile vamale au scăzut brusc, a a existat uh, tendința GATT de a reduce taxele vamale și orice alte obstacole în calea comerțului și asta evident a avut un impact asupra uh, colectărilor vamale. Dar asta nu înseamnă că vămile au dat faliment, au avut însă noi sarcini în fața lor și noi provocări și amenințări care veneau din exterior, amenințări percepute de statele membre drept foarte importante și din nou Vama, vămile au fost uh, cele cărora li s-a spus să rezolve aceste probleme de siguranță și securitate care au început să apară și să impună anumite restricții și anumite interdicții. Asta a fost uh, un lucru făcut de administrația vamală. După aceea avem încă un lucru important care s-a întâmplat acum vreo 10 ani și anume atacurile de la 11 septembrie, pentru că nu doar unitățile antiteror și poliția se ocupă de această chestiune și vămile au trebuit să reacționeze la acel atac, pentru că sigur că existau riscuri de securitate legate de transporturile de marfă și dacă ne uităm în legislația vamală, uh, s-a realizat un lucru foarte important în ce, uh, prin amendamentul de securitate din 2005, care încă este uh, distilat și completat și astăzi. Trecem la următoarea imagine și tocmai când să credem că lucrurile s-au liniștit și că uh, vămile s-au uh, stabilit pe o poziție foarte confortabilă, lucrurile din nou se schimbă. Acum jumătate de an, un an s-a întâmplat uh, acea problemă de care știți, acel complot din Yemen, să se, trans, să se, un atac prin intermediul unui avion de marfă, dintr-o dată oamenii și-au dat seama că riscurile teroriste nu înseamnă doar avioane de pasageri sau trenuri, ci și sigur, știam cu toții de acest risc, dar nu era o idee răspândită la nivelul publicului și în mass media. Cum spuneam, atacurile teroriste, amenințările teroriste se pot manifesta prin intermediul unor transporturi de marfă. Asta s-a întâmplat în octombrie 2010. O bombă care inițial venea din Yemen a fost uh, interceptată în Germania, nu, a fost a trimisă în Germania și a fost interceptată în Marea Britanie, dar nu datorită vreunui uh, Uh, unei verificări de rutină, ci pentru că s-a, a existat un informator care a, în lumea arabă care a avertizat în legătură cu acest atac uh, plănuit. Problema a fost rezolvată însă prin acest ajutor primit din afară. A fost ceva șocant pentru lumea controlelor vamale de marfă, dar sigur, uh, cred că mulți oameni au fost surprinși. Cei care au că nu miniștrii uh, de finanțe au vorbit despre acest caz în fața mass media. În Germania, de exemplu, a fost uh, domnul uh, Lothar de Mezier, a fost ministrul care a fost um, la această conferință de presă împreună cu ministrul transportului și a spus că Uh, ei gândesc o nouă procedură pentru a lupta împotriva acestor riscuri, dar nimeni nu i-a întrebat pe cei care, pe, nu l-a întrebat pe ministrul Uh, vămilor. Ce părere ai despre această chestiune? Um, Însă, se poate spune că lumea, publicul în general, nu prea știe cine se ocupă de riscurile de securitate legate de transportul de marfă și poate ar fi bine ca oamenii din sistemul vămilor să arate ce au muncit ei încă din 2005 încoace și cum au îmbunătățit lucrurile. Și săptămâna trecută chiar am văzut aici uh, la Bruxelles un document uh, emis de Comisia Europeană. Uh, trei comisari, doamna Malmström, domnul Calas și domnul Șemeta, au scris o scrisoare în legătură cu ceea ce s-a întâmplat și cum au crezut, cum consideră că situația poate fi îmbunătățită și mijloacele de control pot, și detectare pot fi îmbunătățite. Uh, dar, încă o dată, nu era vorba de o chestiune vamală, ci părea că mai mult lucruri se vor decide în Consiliul pentru Justiție și Afaceri Interne și în Consiliul de Transport și foarte puțin în Consiliul pentru uh, Vămi. Și asta cred că explică, cred că acest lucru trebuie explicat un pic mai târziu. Un alt element e că în legislație există această chestiune și am constatat că s-a produs o schimbare rapidă în această direcție. Atunci când vorbim despre conceptul managementului uh, frontiere și cum a evoluat discuția încă din 2001, mai întâi a existat un document foarte important emis de Consiliu în uh, decembrie 2001, care reprezenta o reacție directă la atacurile din 11 septembrie și care vorbea despre un nou concept de management al frontierei și spunea că autoritățile care se ocupă de frontiere ar trebui să facă parte din sistem și uh, menționați în mod specific poliția de frontieră, vămile și grănicerii. Acum, dacă ne uităm la același domeniu cu ceva cu 2 sau 3 ani după aceea, Consiliul uh, pe Justiție și Afaceri Interne, decembrie 2006, a publicat definiția managementului integrat al frontierei. Era o definiție mult mai redusă și mai legată strict de securitate și mai limitată la activități polițienești și de uh, paza frontierei, nu se mai menționa uh, nimic despre vămi și lucrurile au continuat în această direcție și descoperim că la, în programul de la Stockholm și în uh, strategia de securitate externă, în toate aceste documente importante care descriu și uh, descriu situația noastră și activitatea noastră în ce privește securitatea internă și externă, această viziune a fost cumva confirmată în sensul că managementul frontierei este o parte intrinsecă, integrală a titlului 5 din uh, zona de libertate, securitate și justiție, unde se vorbește numai de controle asupra persoanelor la frontieră, nu și de controle ale transporturilor de marfă. Deci se poate spune că în acest moment există o înțelegere greșită în Uniunea Europeană, cel puțin uh, în ce privește modul uh, intern în care frontierele sunt tratate, că e doar o problemă de securitate și politică, dar nu atât uh, de mult de o problemă de vămi. Uh, poate putem să creștem viteza prezentării. Aici este o prezentare a situației actuale și e util să vedem care sunt astăzi capacitățile vămilor și care sunt dificultățile pentru a explica sursa acestei situații și cum poate fi ea uh, rezolvată. Multe dintre aceste capacități care sunt listate aici, sunt sigur că le cunoașteți, nu vreau să le repet. Uneori există agenții care sunt în concurență, există o înțelegere greșită a competențelor vamale, uh, începește uh, posibilitățile de, de verificare, de cercetare, oamenii consideră că sunt uh, Uh, limitate și că trebuie să aștepți până când bunurile ajung în antrepozit, că nu se poate face controlul la frontieră. Și că intervențiile se fac uh, conform uh, politicilor de evaluare a riscului și atunci ei nu vor să se implice imediat în astfel de probleme dacă nu consideră că este absolut nevoie. Și am putea trece acum la următorul diapozitiv vom vedea că există unele dificultăți, uneori nici măcar nu e o problemă de eficiență, este o problemă obiectivă, geografică, de exemplu, care poate să împiedice cooperarea între diferite servicii. Avem frontiere foarte diferite uh, pentru uh, Schengen, pentru uh, frontierele teritoriale. Uh, frontierele uh, numai uh, și numai 30, 45% din frontiera Schengen este controlată în mod comun de uh, grăniceri și uh, vamă. O altă problemă pe care o vedem, în special din partea vamală, este legată de un, aplicarea uniformă a legii. Avem o uniune vamală cu o lege vamală care este legislație pur europeană, primul pilon, cum vreți să-i spuneți, însă aplicarea ei se face prin intermediul statelor membre și, evident, există unele divergențe între modul în care diversele țări aplică lege, această lege și mijloacele de a uniformiza aceste practici nu sunt cu siguranță suficiente. E un subiect care trebuie abordat și un cod vamal modernizat conține, se pare, unele prevederi promițătoare și a spune că ăsta e un lucru bun. Slide, please. Următorul slide. Avem alte deficite, alte probleme și dezavantaje care există. Uh, penalitățile vamale, care sunt o altă modalitate de a obține uniformitate, aceste sancțiuni nu sunt uniforme în toată Uniunea Europeană ține de uh, sancțiuni administrative sau sancțiuni penale, dar este extrem de dificil să se armonizeze toate aceste sancțiuni, chiar și după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Deci acest lucru nu a, a evoluat natural, așa încât trebuie să punem un semn de întrebare, pentru că se pare că lucrurile nu vor evolua, evolua imediat și sunt un alt obstacol în obținerea unui peisaj uniform. Dar vedem că programul VAM 2013 prevede acest lucru ca un obiectiv major pentru existența unor administrații vamale, chiar dacă există 27 de state membre diferite, acestea ar trebui să acționeze ca o organizație unică. Cred că este un obiectiv extrem de important și ar trebui să lucrăm în continuu pentru el. Prin comparație cu anii 80 și anii 90, vedem că există Uh, mult mai puțină finanțare pentru VAM. Au existat multe programe la momentul respectiv cu piața unică care au adus multe fonduri pentru cooperarea vamală, dar acum nu mai este așa. Acum există o divergență puternică către lumea Schengen, acolo unde există foarte mulți bani din fondul privind frontierele Schengen pentru upgradarea, actualizarea uh, frontierelor pentru echipamente și așa mai departe, toate acestea lipsesc de la VAM, dar cred că VAMA știe acest lucru. Sprijinul politic, așa cum am menționat și mai devreme, este o uh, problemă. Ministrul de Finanțe, care este răspunzător și pentru vămi, are și alte domenii de responsabilitate și uh, bugetul vămii nu este atât de interesant pentru el, iar pentru Ministerul Afacerilor interne interne, întotdeauna ei se vor concentra pe poliție, pentru că uh, aceasta este instituția reprezentativă. Apoi, următorul slide, ajungem la partea internă. În uh, anii 90 am avut uh, un peisaj foarte simplu. Exista o singură direcție generală la nivelul comisiei, DG21, care este acum TAXUD, și ei îndeplineau toate funcțiile posibile. Acum, în 2010, toate aceste funcții au fost uh, împărțite între diverse organizații, cum ar fi OLAF, TAXUD, DG Home și uh, grupurile de lucru pe cooperare vamală la nivelul Consiliului. Deci, uh, astfel uh, suntem ca un fel de partener cu, cu Frontex pentru a avea o gestionare a frontierelor mai coerentă. Mai departe, nu vreau să intru în foarte multe detalii aici, dar uh, vedeți că diversele modele pe care le avem pentru managementul integrat al frontierelor Există unul care a fost uh, realizat de Consiliu în 2006 cu o definiție foarte îngustă, care nu este deloc utilă, pentru că se concentrează doar pe poliție și pe securitate și trebuie să o adaptăm și să aplicăm un concept internațional mai extins care a fost uh, dezvoltat de Organizația Internațională a Vămilor și de Națiunile Unite și, de asemenea, și Comisia Europeană a dezvoltat un concept extern care intră și în țările terțe și din lumea a treia, care totuși nu se aplică și acasă, deci se aplică numai statelor din lumea a treia. Și cred că ar fi extrem de important să introducem acest concept uh, extins internațional care să includă toate agențiile care se ocupă de aceste aspecte vamale, uh, interne, securitate și așa mai departe și gestionarea frontierelor. Apoi, să trecem la un limbaj concret. Ce prevedem pentru vamă în viitor? Pentru a fi niște omologi adecvați pentru Frontex. În primul rând, ar trebui să existe o agenție a vămilor uh, independentă Uh, s-a discutat deja acest lucru, deci să existe o agenție a vămilor europeană, dar s-a spus că este prea scumpă, nu există fonduri pentru a o finanța, uh, nu există, nu are ce să coordoneze, dar cred că sentimentul începe să se schimbe un pic pentru că trebuie să existe o cooperare la nivelul um, vămilor pentru aplicarea uniformă a legii în toate cele 27 de state membre și există și alte domenii în care această cooperare ar fi extrem de utilă. Și cu siguranță ar exista niște rezultate pe măsura finanțării. Uh, alte variante discutate, cum ar fi grupul de uh, lucru pentru cooperare vamală la Consiliu, acesta nu mi se pare o alegere bună pentru că este un grup fără niciun fel de infrastructură, ține de președinție, deci nu are niciun fel de mijloc uh, de a dezvolta niște politici uh, unificate și coerente. Uh, am putut, de asemenea să ne gândim la crearea unui departament de vămi în cadrul agențiilor existente, ceea ce este mai interesant din punct de vedere financiar, dar Cred că acest lucru ar fi incompatibil să existe într-o singură agenție, fie în Europol, așa cum s-a propus, fie în Frontex, pentru că niciuna dintre variante nu ar fi foarte bună. Pentru că nu ar ajuta imaginea vamilor și nu ar ajuta vama să-și explice rolul către public. Ar exista totuși și o altă uh, opțiune, opțiunea, prima opțiune, Uh, și anume să fie o agenție independentă care să fie o combinație cu OLAF, pentru că OLAF are o legătură puternică cu vămile în urma uh, DG21, pentru că au derivat ambele din același uh, din aceeași direcție generală lucrurile ar trebui discutate în mai mult detaliu și cred că um, există state din uh, Uniunea Europeană, cum ar fi delegația franceză, care spun că această platformă de evaluare a riscurilor uh, ar fi o idee bună. Deci, după cum vedeți, se tot lansează idei și ar exista o dezvoltare uh, importantă. Acum putem trece la ultimul punct, la ultima pagină a acestei prezentări. Cu siguranță avem foarte multe divergențe, avem și diversitate în Europa, dar cred că am putea să uh, ne coordonăm și să integrăm mai multe subiecte, dar nu putem face acest lucru fără a integra serviciile. Deci uh, nu putem să facem lucrurile ca în Statele Unite, unde există un singur serviciu uh, care gestionează frontierele. Probabil că acest lucru nu este dorit în Europa, dar am putea să coordonăm uh, diversele rețele. Deci aceasta a fost o versiune scurtă a studiului meu. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much indeed. Uh. Mulțumesc foarte mult, domnule dr. Hobin. Cred că ne-ați oferit multe subiecte de discuție. Bineînțeles, uh, una dintre ele nu intră direct uh, în responsabilitatea acestei comisii, dar cred că acest apel la o mai bună coordonare își regăsește un eco aici. Știm că există deja un, o propunere care ne va fi înaintată în curând, uh, aplicarea vamală a drepturilor de proprietate intelectuală, o propunere legislativă care arată modul în care evolu- evoluează Agenția Vamală așa cum uh, ați uh, subliniat și dumneavoastră în uh, cursul său istoric. Avem ceva timp la dispoziție pentru întrebări legate de această prezentare. Vă reamintesc, nu este un schimb de opinii neapărat pe acest raport, ci vrem să vedem care sunt elementele care Uh, ne-ar putea ajuta și ne bucură foarte mult faptul că ați putut să faceți această prezentare la noi pentru că la Libe nu uh, a existat loc. Cine ar dori să înceapă, doamna Tin? Putem să facem o rundă cu oamenii care reprezintă uh, raportorii din umbră. Da, eu reprezint uh, raportorii din umbră și apoi putem avea și o discuție separată. Intervenție fără microfon. Acestea sunt subiecte diferite, dar oricum, ca să fie foarte clar, deci nu vom avea un schimb de opinii pe marginea raportului Solvini pentru că nu este aici. Doamna Corola, văd că nici nu este prezentă și uh, m-a rugat să vă spun că a aruncat o privire pe acest uh, studiu al dumneavoastră și din moment ce nu a putut să vină, m-a rugat pe mine să vă mulțumesc pentru această prezentare. Și ceea ce a subliniat este că vedem foarte clar că avem nevoie de o coordonare puternică pe problemele vamale la nivel european. Pentru că este un domeniu în care nu prea există coordonare în acest moment. În ceea ce privește granițele externe, există un nivel de management care este la o scară foarte redusă, doar între autoritățile polițienești sub coordonarea Frontex și fără implicarea uh, autorităților vamale. Așa cum ați spus, uh, această excludere a vămilor uh, din managementul frontierelor nu este în conformitate cu standardele internaționale. Uh, discuția din cadrul comisiei noastre a atins și problema um, vămilor electronice și de cât timp mai este nevoie pentru pregătirea acestui sistem informatic pentru, uh, care este solicitat de codul vamal modernizat. Unii au spus că acest lucru s-ar putea realiza în timp relativ scurt, poate chiar până în 2013, și colega mea, doamna Corola, ar dori să vă întrebe care este punctul noastră de vedere în această privință și care credeți că sunt riscurile dacă respectim, respectăm acest termen limită inițial 2013, 2013 sau dacă n-ar fi mai bine să acordăm mai mult timp acestei probleme. Un alt punct este că v-ați uitat la uh, competențele și capacitățile autorităților vamale existente. Ne-am ocupat de supravegherea piețelor uh, în această comisie la începutul acestui an și am conchis că o cooperare între autoritățile vamale și cele de supraveghere a pieței ar trebui să fie dezvoltată și mai mult. Și întrebarea este uh, care considerați că sunt argumentele pro și contra pentru o cooperare mai strânsă între uh, autoritățile vamale și cele de supraveghere a pieței? Și, în final, m-a rugat să vă spun și că în Statele Unite există o cerință de scanare 100% a importurilor. În Uniunea Europeană, până în acest moment, suntem destul de departe de această cifră. Incidental, eu am adus uh, din uh, Strasburg uh, prin uh, Frankfurt, uh, am venit cu un cuțit destul de mare în bagajul de mână. Și acesta a trecut prin absolut toate controlele de securitate. In your view. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi cel mai bun mod de a avea o politică uh, europeană, o, un scanning mai mare sau o evaluare mai uh, uh bună a riscurilor. Deci ar trebui să Ehm, vă spun și că eh, săptămâna trecută, în cadrul acelui zbor, mi-au descoperit în eh, bagaje eh, doi morcovi pe care mi-au și confiscat, dar cuțitul l-au lăsat acolo. Am și o poză, pentru că trebuie să vă spun că am fost fascinată când am văzut că l-aveam încă în bagaj la aterizare. Mulțumesc pentru această povestioară foarte revelatoare. Poate ați pus cuțitul ca să curățați morcovii. Oricum, doamna Stalar. Da, domnule președinte, mă întrebam și eu același lucru, deci aveți și uh, cuțit și morcov, dar am putea să vorbim despre asta mai târziu. Aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă, pentru că ea arată și um, legăturile care apar între, între comisii și cred că a fost extrem de util. Și eu am o întrebare simplă legată de resurse. Știm că în toate statele membre au existat uh, reduceri ale cheltuielilor în serviciile publice și multe dintre aceste servicii care trebuie să ne protejeze uh, se confruntă cu probleme de buget. Și vreau să vă întreb Ați vorbit despre cooperare și despre relaționare care ne-ar putea ajuta. Poate aceasta este o modalitate mai bună de a utiliza resursele deja existente pentru a avea uh, mai multă eficiență. Dar mă întrebam care este impactul pe care l-ar putea avea acest lucru asupra siguranței, asupra securității, pentru că acesta este un subiect extrem de important. Și ați vorbit despre exemplul din Yemen care a fost practic un pont din partea unui informator și vreau să vă întreb și despre Frontex și cum, consider, cum vedeți dumneavoastră această colaborare care mie mi se pare foarte importantă și dacă tot vorbim despre vamă și despre uh, reformă uh, și despre sistemele informatice, cred că ar fi extrem de util să aflăm care este părerea noastră despre întrebările uh, colegei mele care a vorbit anterior, pentru că cu toții suntem îngrijorați în legătură cu eficiența și securitatea și resursele pe care le folosim. Mulțumesc! Uh, Mrs. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, het is een beetje moeilijk om uit elkaar te houden. De... Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că este relativ dificil să separăm discuția despre piața unică și acest subiect uh, care se referă mai mult la competențele uh, Comisiei Libe. Am dus multe discuții în această comisie, inclusiv uh, cu privire la produsele contrafăcute. Însă un punct este important, ce nume situația um, confuză pe care o pot, cu care pot, pot fi confruntați uh, cetățenii, de exemplu, în aeroporturi. Trebuie să treacă printr-un control vamal, chiar dacă sunt în, în uh, spațiul Schengen. Nu este deloc o situație clară. Cred că dacă dorim să dăm mai bune informații cetățenilor cu privire la uh, Schengen, la spațiul Schengen, la Uniunea Vamală, la Uniunea Europeană, cred că acest lucru ar fi uh, foarte util Am însă unele întrebări pe care aș dori să vi le adresez. În general, vorbiți despre uh, granițe naționale. Noi avem, uh, bineînțeles, și aeroporturile și porturile uh, ca granițe. Acestea nu sunt prevăzute în raportul dumneavoastră. Iar apoi unele întrebări cu privire la tehnologie. Unii au întrebat cât de departe s-a mers cu automatizarea. Însă, de exemplu, la Rotterdam avem uh, mari scanere, dar nu, acestea nu există peste tot în Uniunea Europeană. Trebuie să facem referire și la tehnicile care există deja. Nu ar trebui pur și simplu să se stabilească că aceste tehnici existente trebuie să fie utilizate, în plus, uh, trebuie să uh, combatem și corupția. Bineînțeles că putem să, luăm, să, să adoptăm reglementări din ce în ce mai stricte și trebuie să facem asta. Însă, corupția este un aspect foarte important, mai ales la nivel internațional. Și cred că trebuie să existe subiecte la nivel internațional în ceea ce privește acest subiect. Iar apoi, în final, avem agenții, foarte bine, însă avem mult prea multe agenții în Uniunea Europeană și nu sunt eficiente din punct de vedere al costurilor. Bineînțeles că aveți dreptate când spuneți că o coordonare și cooperare cu poliția este necesară, dar avem nevoie de un nou tip de cooperare. Lipsește însă uh, din raportul dumneavoastră cooperarea vamală în organizațiile internaționale. Am văzut că există acorduri care merg dincolo de Europa și ar fi bine să adoptăm și acest subiect. Președintele, doamna Rapti, mai dorește cineva să intervine? Domnul Schmidt apoi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și mulțumesc pentru uh, povestea, aventura rozei cu uh, cuțitul și morcovul. De obicei se uh, vorbește despre bățul și um, despre povestea bățului și a morcovului. Acum avem o nouă parabolă, cea a cuțitului și a morcovului. Iată, aceste mici peripeții care se pot întâmpla <clears throat> sunt amuzante. În ce privește controlul, așadar, vedem pe cineva care trece cu un, cu un cuțit sau cu un uh, morcov. Cum spunea domnul Young, uh, avem tot felul de frontiere, portoare, aeroportoare, terestre, s-a vorbit de asemenea și de Frontex. Există cazuri unde Uh, oamenii trec cu mult mai, lucruri mult mai importante decât cuțite sau morcovi. Trec cu ființe umane, cu imigranți clandestini, ascunși în camioane de marfă. Așadar, aduc o nouă dimensiune discuției și uh, mă gândesc, de exemplu, la un camion uriaș, enorm, care ar ajunge la Patras în, uh, în Grecia și este controlat, este supus controlului. Da, nu este sigur că în, ca urmare a acestui control se poate detecta tot ce transportă acest uh, camion și trebuie să ne gândim la această chestiune. Apoi o altă problemă. Formarea și educarea uh, și uh, trainingul uh, pentru vameși se vorbește de această procedură de modernizare a, a vămilor. Foarte mult vorbim despre, despre acest lucru în comisia noastră, dar și de problema instruirii acestor uh, vameși și familiarizării lor cu noile tehnologii. Și e la fel de important. Și în fine aș vrea să închei mulțumind prezentatorului nostru pentru studiul său, pentru că tot ceea ce ne-ați spus este destul de surprinzător. Nu a fost vorba uh, în niciun caz de o prezentare livrescă, ci una foarte interesantă atât pentru noi cât și pentru uh, cetățeanul uh, european. E o prezentare foarte utilă și dat fiind că poi mâine avem prevăzută o audiere pe acest subiect. Mulțumesc, vă mulțumesc așadar dumneavoastră, dar și colegilor de la Comisia Libe, care au avut ideea să vă comande acest studiu, uh, de care am beneficiat și noi. Vă mulțumesc. Uh, Mr. Schmidt. Domnul Schmidt. Mulțumesc. Îmi cer scuze că nu am putut asculta intervenția dinainte, însă am o întrebare de ordin general după ce am citit documentul pe care l-ați adus și după ce m-am uitat peste slide-uri. Unul dintre aspectele pe care le-ați menționat este că ar trebui să amânăm întreaga procedură. Și eu vă întreb dacă facem asta, care, va fi, care vor fi urmările? Îmi imaginez că în Parlament există o majoritate și că este de asemenea poziția comisiei. Însă eu sunt uh, reticent. Aș dori să aflu dar poziția dumneavoastră. Menționați aici că teritoriul Uniunii Europene și teritoriul Schengen nu, sunt, uh, nu se suprapun și este corect acest lucru. Eu, de exemplu, locuiesc în uh, sudul Suediei. În fiecare zi există uh, tone de, de uh, mărfuri, tone de uh, cannabis care sunt transportate din Olanda înspre Suedia. Și, bineînțeles, în Olanda este legal, dar în Suedia este ilegal. Acest lucru ne arată că ar trebui să avem aceleași reguli cu privire la ceea ce este ilegal în Europa. Însă, întrebarea mea se referă la Schengen, la spațiul Schengen și la teritoriul Uniunii Europene. Da, Schengen la ora actuală este pus sub semnul întrebării și sub presiune. Cum sunt legate aceste două lucruri? Acesta este, de fapt, întrebarea mea. Și care sunt concluziile pe care le trageți dumneavoastră din acest, um, aceste dezbateri politice cu privire la Schengen? Se va extinde acest lucru la uh, frontierele externe? Poate acest lucru s-a întâmplat deja pentru că România și Bulgaria nu au fost acceptate în spațiul Schengen și acest lucru ținea de asemenea de frontierele externe. Mulțumesc, spune președintele. Nu mai avem foarte mult. Domnul Zilinski dorea să mă facă unele comentarii. Pe scurt, vă rog, iar apoi vom reveni la domnul dr. Hobbing. Mulțumesc, domnule președinte. M-ați surprins pentru că m-am obișnuit să, as să ascult și am venit să îl ascult pe domnul dr. Uh, Hobbing. Însă dacă mă întrebați, trebuie să vă spun că apreciem acest studiu care conține foarte multe informații utile. Aș spune că se concentrează puțin prea mult pe aspectul uh, securității, dar poate că cei din Comisia Libe au solicitat asta. Bineînțeles, vămile înseamnă mult mai mult decât securitatea, chiar dacă aceasta este foarte importantă. Apoi, în timpul prezentării, am văzut imaginea corectă, însă în studiu um, amendamentul din 2005 648 uh, este prevăzut în urma acestuia, vămile au uh, obținut un rol foarte important în ceea ce privește gestionarea frontierelor și aspectul ce ține de securitate. Avem reuniuni foarte bune cu Olaf, trebuie să vă spun acest uh, lucru. Și nu vedem că ar exista un deficit de cooperare cu Olaf. Bineînțeles, uh, punctele noastre de vedere sunt uneori diferite, având în vedere și mandatele diferite pe care le avem, însă zilnic, în fiecare zi, cooperăm. Aș dori numai să spun că în Statele Unite nu există scanare de Conceptul este foarte diferit. Conceptul este că scanarea se, o facem noi înainte să trimitem obiectele înspre Statele Unite. Deci partenerii fac scanarea înainte ca obiectele să fie trimise în Statele Unite și, bineînțeles, nouă nu ne convine acest lucru pentru că implică unele costuri foarte ridicate. Mă voi opri aici, domnule uh, președinte, pentru că nu Uh, voi comenta asupra fiecărui comentariu care a fost făcut. Vă mulțumesc! Cred că unele aspecte mm, nu țin uh, de domeniul domnului Hobbing. Uh, și vom discuta aceste lucruri, domnule Schmidt, când se va întoarce domnul Solvini. Domnule Hobbing, dacă vă rezumați uh, la șase minute intervenția, ar fi ideal pentru a termina la timp. Vă mulțumesc, domnule președinte. Răspund cu plăcere la întrebări. Domnul Solvinski a oferit deja unele răspunsuri și nu voi uh, repeta ceea ce dumnealui a spus în mod foarte corect. Vedem aici diferența uh, Um, adusă de faptul că acest studiu a fost comandat de către Comisia Libe. De aceea există acest accent pe aspectele ce țin de securitate. Însă această diferență are și alte consecințe și anume nu pot să fac comentarii cu privire la domeniul dumneavoastră și anume decizia de a amâna sau de a nu amâna procesul la care v-ați referit. Apoi, în ceea ce privește zona, um, spațiul vamal european, cred că este o abordare bună, va ajuta la uh, o mai mare transparență a procedurilor în Europa, se va putea vedea mai ușor tot ce se întâmplă în întreg teritoriul. Însă nu pot să, vă, nu pot să spun că aș avea opinie uh, cu privire la posibilitatea de a face acest lucru până în 2013. De asemenea, contactul între văm și autoritățile de supraveghere ale pieței pare un subiect uh, foarte important uh, și o idee foarte bună Întotdeauna este posibil și este ideal să existe un mai bun schimb de informații, însă eu nu sunt specialist în acest domeniu. Însă, în ceea ce privește scanarea de 100% în Statele Unite, este un subiect uh, asupra căruia am lucrat, am și uh, avut contacte dese cu uh, Statele Unite și cu experți de acolo. Scanarea de a fost întotdeauna un obiectiv de vis, să spunem așa, pentru Statele Unite. Uneori președintele a impus asta, însă dacă analizăm rapoarte din partea unor oficiali, din partea vămilor în Statele Unite, există un mare scepticism. Ei spun că acest lucru pur și simplu nu este posibil. Există cazuri în care anumite um, pachete trebuie să fie scanate sau controlate în proporție de 100%, pachete sau persoane. Însă, în alte cazuri, nu este necesar ca um, totul să fie supus uh, la un control. Există un, unele îndoieli în Statele Unite cu privire la utilitatea acestui obiectiv. Și eu aș spune că un sistem de gestiune a riscului bine uh, Uh, gestionat este mult mai um, poate fi mult mai eficace și mai eficient decât o scanare de 100%, iar același lucru se întâmplă și în Statele Unite. Am putea să uh, povestim serii întregi despre uh, lucrurile care nu merg bine, de exemplu la frontiera cu Mexicul și la toate lucrurile care trec granița dintre Mexic și Statele Unite. Uh, verificările nu pot fi niciodată 100% complete. Iată, acestea ar fi unele uh, comentarii pe care aș vrea să le fac pe acest subiect. În ceea ce privește resursele, bineînțeles, acest, uh, acestea sunt o problemă pe care trebuie să o analizăm. Dar uh, dacă acest lucru va fi comun pentru mai multe instituții, mișcarea va fi mai puternică și va, se va bucura de un impuls mai puternic. O, o remarcă foarte interesantă cu privire la Schengen și piața unică. Este într-adevăr o problemă faptul că avem aceste teritorii diferite și că în interiorul Uniunii Europene nu se aplică aceleași reguli în toate statele membre. Bineînțeles că acest lucru ar fi dezirabil, dar după cum știți, este un domeniu foarte important uh, de ce ține și de preferințele naționale. Statele membre nu doresc să renunțe la autonomia și la suveranitatea lor națională în aceste domenii. Însă când, vor, când vă referiți la controlele care au loc în uh, spațiul Schengen și vă întrebați cum este posibil ca ele să aibă loc, am analizat acest uh, lucru când uh, s-a s-au pus bazele Uniunii Europene și apoi a spațiului Schengen Întotdeauna s-a pus întrebarea, totuși, după ce are loc o deschidere, cum mai pot fi efectuate uh, controle. Dar chiar și cu piața unică deschisă, VAMA poate în continuare să facă controle și să verifice anumite pachete, persoane și, și nu există restricții teritoriale. Poate face acest lucru oriunde, la graniță, sau nu în interiorul unui oraș sau oriunde altundeva, condiția este să nu există o verificare, o, um, controle vamale sistematice la graniță. Însă verificările pot fi, controlele pot fi făcute uh, oriunde, în mod ocazional. Ele, aceste controle trebuie să fie spontane și nu sistematice și în calitate de o uh, persoană care a lucrat pentru VAM, trebuie să vă spun că consider că este un uh, sistem eficient. Dacă uh, investigațiile uh, sunt bune și uh, vame și competenți, acest lucru este eficient și uh, își atinge obiectivele. Dificil în Europa, dar și în Statele Unite, mi se pare, uh, mi se pare faptul că se amestecă traficul intern cu traficul internațional și că practic uh, pot avea loc schimburi de pachete între uh, diferiți um, pasageri pe zboruri interne și internaționale. Verific să văd dacă nu am uitat nimic. Da uh, imigranții ilegali ascunși în, în camioane și scanerele mari pentru aceste camioane. Este o tehnologie care există de câțiva ani, este foarte utilă și trebuie spus că pentru beneficiul uh, diferitelor organizații uh, Trebuie spus că nu este necesar ca și vame și și uh, controlele vamale să, și poliția de frontieră să achiziționeze aceleași uh, scanere, uh, de aceea trebuie să existe o mai bună cooperare între diferitele agenții. Cu aceasta ajung la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru sugestiile dumneavoastră. Cu siguranță ne vor fi foarte de folos în continuarea studiului nostru Uh, și dacă vom dori să, și atunci când vom dori să ne concentrăm pe alte domenii. Deocamdată ne-am concentrat asupra uh, cooperării între agențiile din interiorul Uniunii Europene, Vă mulțumesc foarte mult! Uh, mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru pentru aplauzele binemeritate și cred că v-am invitat și la audierea noastră, deci colegii vor mai avea ocazia să vă mai pună întrebări. Audierea este mâine, nu? Nu, pe 16, joi. Deci ne vom reîntâlni joi. Mulțumesc tuturor pentru participare și vă reamintesc faptul că mâine ședința începe la ora 10, pentru că nu vom discuta directiva pentru drepturile consumatorului, pentru că raportorul nu este prezent. Așadar, mâine, la ora 10, o să rog pe Dirdre să trimită tuturor o notă ca să nu vină nimeni la ora 9, ci la ora 10. La ora 10 avem două voturi, raportul RAPA și după aceea raportul domnului Gebhardt și apoi avem alte prezentări. Așadar, vă aștept uh, mâine, vă mulțumesc tuturor și mulțumesc pentru vizitatorii noștri online, întâlnirea, ședința este închisă. Ne vedem mâine la 10. Bă, acute!